Okay, can the people, members of Prea bine, i-aș ruga pe membrii Comisiei DEVE să ia loc din nou, astfel încât să putem continua cu punctul 14, mecanismul de protecție civilă al UE. Raportorul nostru a fost doamna Sofco. Doamna Sofco, doriți să spuneți ceva înainte de vot? Deci doriți să interveniți înainte de vot? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor uh, colegilor care și-au adus contribuția la acest uh, raport. N-am avut probleme mari și cred că este o propunere foarte bună pentru a permite Uniunii Europene să-și îmbunătățească protecția civilă pe viitor, mai ales acum că vine sezonul de vară. Să ne aducem aminte că anul trecut Președinta intervine, vă rog din nou cei care doresc să povestească să părăsească sala. Deci, revenind, Anul trecut, Uniunea Europeană s-a confruntat cu tragedii serioase datorită incendiilor care au lovit Portugalia, Croația, Italia. Prin intermediul acestui raport sperăm că se va putea îmbunătăți sistemul nostru de protecție civilă și sper că toți colegii vor uh, putea vota în favoarea acestui raport. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Am o sugestie aici. Dacă doriți, putem vota în bloc toate amendamentele. Toate au fost acceptate de raportor. E în regulă pentru toată lumea? Bun. Deci votăm în bloc. Cine este pentru aceste amendamente în bloc? Împotrivă? Deci sunteți pentru, nu împotrivă. Deci. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Trebuie să avem un vot electronic în ceea ce privește avizul astfel amendat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă cu 21 de voturi, niciun vot împotrivă și o singură abținere. Mulțumesc foarte mult, doamnă Zofcu. Acum votăm întrebarea cu solicitare de răspuns oral în ceea ce privește uh, acordul post cotonu Eu sunt autoarea acestui uh, aviz și sunt câteva amendamente. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri respins. Verificăm amendamentul 2. Poate n-am văzut bine. A votat. De deci la amendamentul 2 încă votăm. Nu s-a votat încă. A votat toată lumea care a dorit să facă acest lucru, s-a închis votul. Și este respins 11 voturi la 11. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 3, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și amendamentul 4, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 6. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum votăm întreaga întregul proiect de întrebare, așa cum a fost amendat, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 21 de voturi pentru un vot împotrivă. Mulțumesc foarte mult, vom înainta așadar întrebarea. Și acum rezoluția aferentă acestei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 Prima parte de la 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua de la 36 pentru, împotrivă verificăm. Cea de-a doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă abțineri. Cred că se adoptă, dar putem verifica. Verificăm 38, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Pentru, împotriva, abțineri respins. 43. Pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. 43 s-a deschis votul. S-a închis votul și este respins pentru că avem 11 voturi la 11. 42. Pentru, Acum nu putem corecta un vot după ce s-a închis. Nu se poate nici în uh, plenară, nici aici. Deci dacă ați greșit aici, va trebui să vă corectați în plenară. 42. Pentru, împotrivă, abține, respins. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă ne deci, vedeți, astea se adoptă. 46 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 49 pe două părți. Prima parte de la 49 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, obțineri respinsă. 48 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva, obțineri respinsă. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru împotriva abțineri se respinge. 54 pe trei părți. Prima parte de la 54 pentru împotriva a... verificăm prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri se se adoptă. Partea a treia pentru împotrivă. Verificăm partea a treia de la 54. S-a deschis votul. S-a închis uh, votul. Se adoptă 54 pentru împotrivă abțineri. Putem verifica. 55. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Vot pe partea 56. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri respins. 58 pentru, împotriva abțineri respins. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva, verificăm 59, s-a deschis votul. Cred însă că este respins, verificăm totul. S-a închis votul, e respins. 61 pentru, împotriva abțineri respins. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva a, verificăm 64, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abține, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abține, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abține, respins. 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 74 pentru, împotriva abțineri respins, 75 e caduc, 76 pentru, împotriva abțineri respins, 79, 75 e caduc, nu e caduc, treabă președinta. Îmi cer scuze, dragi colegi, revenim atunci la 75 pentru împotriva abține respins. Acum am ajuns la 79. Pentru împotrivă Cer scuze, spune președinte. Am revenit la 77. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 77. S-a deschis votul. Cred că e respins. S-a închis votul și e respins. 78. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 79. S-a deschis votul. A votat toată lumea. La 79 s-a închis votul și se adoptă. 80 pentru împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru împotriva. Votăm 81, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, e respins. 82 pentru împotriva abține respins. Considerente 6 pentru împotriva abțineri Verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Votul se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă. Putem verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, deci se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri respins. 11 pentru, împotriva abțineri respins. 12 pentru, împotriva abțineri verificăm. 12 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. S-a închis votul, respins. 14 până la 16 se sugerează vot în bloc, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17, da? 18 pentru împotriva obține respins. 19 pentru împotriva obține respins. 20 pentru împotriva obțineri se adoptă 21 pentru împotriva abțineri respins. 22 um, pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru împotriva abțineri respins 24 pentru, împotriva abțineri respins 25 pentru, împotriva abțineri respins 26 pentru, împotriva abțineri respins Voc în blot se sugerează pentru trimiteri de la 1 la 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă de asemenea rezoluția în ansamblu, vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 21 de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o singură abținere. Mulțumesc foarte mult! Încă mai avem voturi. E vorba de raportul din proprie inițiativă, de fapt aviz din proprie inițiativă în ceea ce privește încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri, raportor doamna Hoibuch. Doriți să interveniți înainte de vot? Nu, atunci votăm direct. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 în două părți. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru împotriva abțineri verificăm. Partea a doua de la 8 s-a deschis votul. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a închis votul acum se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, de la 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea la amendamentul 11. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul de S-a deschis votul. Cred că votul e deschis, votul e închis. Acum se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Deci, haideți să verificăm 22, să deschizi votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 23. Deci, în paranteze, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendament oral 24, obiecții nu, atunci votăm cu amendament oral 24 pentru, împotriva abține se adoptă. 25 pentru, împotriva abține se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva abține se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 36 5, de fapt, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament, nu verificăm, 35, s-a deschis votul, s-a închis votul, ne respins, s-a avut dreptate să verificăm, da, dacă și grupurile mici ar putea vota, aș vedea mai bine. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 37 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua, s-a deschis votul. A votat toată lumea, se închide votul, se adoptă. Un vot diferență. 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul I, cine este pentru? Împotriva. Verificăm. Compromisul I, s-a deschis votul. Sper că a votat toată lumea. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă 12 la 10. 56. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul J. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60 nu este caduc, toate acestea sunt caduce. Compromisul K, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 63, cine este pentru, împotriva, abțineri se verifică. Am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 65, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm la 65, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 67. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 69. Cine este pentru, împotriva, verificăm amenamentul 69. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 70. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 11 la 11. 76 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru. Verificăm amendamentul 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81. Ultimul vot. Cine este pentru împotriva ține se adoptă. Votăm avizul, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votes open. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 14 pentru, 0 împotrivă, 8 abțineri. Mulțumesc mult. Mulțumesc doamnei Hoibuch. Now we're voting on item... Trecem la punctul 17. Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii. Raportoarea doamna Maria Neuchel. Doamna Neuchel este în sală? Nu? Nu are nimic, nimeni nimic de spus? Bun, trecem direct la vot. Adaptarea proiectului de aviz pentru Comisia Agri. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trebuie să votăm partea a doua de la amendamentul 21. Cine este pentru? Partea a doua de la amendamentul 21. O vedeți pe lista de vot? aliniatul 3A9, a doua parte. Bun, cine este pentru, împotriva, abține și adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotriva, abține se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 22, cine este pentru, s-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Cred că e aceeași majoritate, dar nu sunt sigură. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 24. Vot pe părți. Prima parte. Pentru împotrivă, abțineri, Verificăm prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 12 la 10. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, cine este pentru, împotriva, Verificăm compromisul 6. A deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Momentul 40 este următorul. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45, doar partea a doua. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic partea a doua de la 45. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Să adoptăm. Amendamentul 55 este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 50. S-a deschis votul. 50, 50. 5-0. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 11 la 11. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 60. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Cream că vă opuneți. Haideți să verificăm 60. Cream că PP-ul votează împotrivă, dar să vedem. S-a închis votul electronic. Se adoptă. Foarte bine că am verificat. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, verificăm 63, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva. Verificăm 66, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Votăm avizul. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 15 pentru, 0 împotriva, 7 țineri. Mulțumesc foarte mult, raportoare. Acesta a fost ultimul vot pentru ziua de azi, stimați colegi, mulțumesc foarte mult. Urmează o ședință comună cu Comisia INTA. Stimați colegi, atenție! Trebuie să-i mulțumim lui Nicola, care ne părăsește. El se duce la Comisia DROA și apoi se duce la Washington. Haideți să-i mulțumim pentru faptul că a lucrat la comisia noastră. Îți mulțumesc mult, Nicolae. în Doha, Washington. Poate că o să-l vedeți la Washington. Acum urmează ședința comună cu Comisia INTA și vom discuta despre sectorul confecțiilor. Avem foarte mulți invitați, cinci la număr, deci trebuie să fim foarte eficienți. Îi vom invita în seară pe colegii de la INTA.